On est prêt On est prête Oui, vous êtes très bien accompagnés. Mesdames, Messieurs, je vous invite à gagner votre... Doamnelor și domnilor, vă rog să vă ocupați locurile. Mă bucur să vă urez bun venit la această audiere foarte importantă organizată de Comisia pentru Buget a Parlamentului European pe tema finanțării IMM-urilor și pe tema rolului instituțiilor financiare în sprijinul acestor uh, IMM-uri. Doamna Eder Gardiazabal Rubial și doamna Liad Niriada sunt uh, cele care au pregătit această audiere acest schimb de opinii, această rundă de dezbateri. Le dau deja cuvântul. Eder, încep tu? Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, pentru că, așa cum ați putut observa, ordinea de zi a acestei audieri este foarte densă, așa că deja începem cu întârziere, trebuie să fim foarte stricți când vine vorba de timp. E evident faptul că Comisia de bugete, de multe ori dezbatem modul în care se poate îmbunătăți impactul uh, bugetului european în comunitățile noastre și cum putem să finanțăm proiecte pe care să le dezvolte IMM-urile în regiunile noastre. Când uh, am uh, discutat despre organizarea unei audieri cu privire la instrumentele Um, financiar, împreună cu colega Nitiada, am uh, convenit că trebuie să vorbim despre aceste noi instrumente financiare și să transpunem modul în care băncile naționale de promovare ar putea să sprijine finanțarea acestor proiecte ale IMM-urilor. Cam acesta ar fi așadar obiectivul nostru de astăzi. A fost uh, foarte plăcut să vedem că Mm, la început am avut uh, o dezbatere mai uh, deschisă, cu mai mult loc pentru dezbateri, dar din ce în ce mai multă lume uh, s-a implicat, a dorit să participe. Un lucru bun ne-a um, transmis un mesaj că aici la Comisia de Bugete facem lucruri interesante. Vreau așadar să le mulțumesc pentru prezența tuturor celor care vor interveni astăzi și dau cuvântul colegii mele. Mulțumesc. Nu am să vorbesc nici eu prea mult, pentru că am venit aici să ascult, să văd ce aveți noastră de spus. Deja este o dezbatere care trebuia să aibă loc de multă vreme, având în vedere ce rol important joacă IMM-urile în economiile noastre regionale. Mai ales contextul contează în Irlanda. Acesta reprezintă cam 70% din ce se contribuie la economia locală, însă problema mare pe care o avem este faptul că ratele de refuzare a creditelor sunt foarte uh, ridicate și activitatea este practic sufocată. Sunt foarte interesantă așadar să ascult ce aveți de spus și cred că deja trebuie să începem, așa cum spunea și colega mea, al cărui nume mi-e mi mi mereu greu să îl pronunț și alții au probleme cu numele meu. O să încercăm să ne încadrăm într-un uh, timp destul de scurt ca să lăsăm loc și pentru întrebări și răspunsuri. Deci, fără prea multe prezentări, dau drumul primului vorbitor. Poate mă ajutați cu uh, pronunția, domnul Antoine Cheromuso, care este uh, expert uh, privind uh, instrumentele financiare inovatoare la Comisia Europeană. Aveți cuvântul. Uh, um, Mulțumesc foarte mult uh, pentru această invitație. Cadrul de reglementare al instrumentelor financiare este subiectul uh, principal pe care am fost invitat să-l prezint uh, pe scurt. Este un cadru destul de recent. Este primul CFM, cadru financiar multianual, în care avem o serie de reguli care sunt uh, consacrate în titlul 8, într-un regulament. Deci încă ne aflăm într-un proces de învățare. O să vedem acest lucru probabil și pe parcursul prezentărilor, iar în uh, rapoartele noastre anuale, precum și în revizuirea la mijlocul perioadei care urmează acestui CFM, facem un bilanț al uh, primilor ani de experiențe cu acest cadru. Așadar, este un proces de învățare și mă voi concentra în special pe regulamentul financiar care se aplică Uh, pentru instrumentele financiare în întreaga Uniune Europeană, pentru um, managementul uh, partajat sunt uh, diferite reglementări specifice, dar am ajuns la un grad de convergență destul de mare între um, managementul central și managementul partajat, chiar dacă e loc de mai multă convergență încă. Principiile acestui cadru de reglementare ar fi um, legate de faptul că prin uh, granturi creăm uh, piața, putem să creăm uh, um, regulile, dar cu instrumentele financiare jucăm într-un teren uh, în care există deja alți jucători și niște norme preexistente. Trebuie așadar să ne adaptăm acestor practici de piață și acestor norme deja existente. De aceea ne trebuie flexibilitate și aș spune că acest cadru de reglementare este rezultatul unei înțelegeri, a unui fel de contract între comisie care are răspunderea de punere în aplicare a instrumentelor financiare și um, autoritățile uh, legislative, Consiliul și um, Uh, Parlamentul, prin care ni se acordă nouă comisiei uh, flexibilitate, dar ni se cere răspundere, raportare în mod periodic. Pentru că flexibilitatea asigură că avem o reacție rapidă și o compatibilitate la condițiile de pe piață, dar noi, atunci când facem o propunere de nou uh, cadru financiar multianual, să nu putem să prevedem care vor fi um, condițiile de pe piețe, rațiile, ratele dobândilor și așa mai departe. Deci ne trebuie flexibilitate. În schimb, însă, dumneavoastră, vi se cuvine o raportare amplă și uh, o putere de decizie cu privire la flexibilitate. Așa cum vom constata în continuare, putem să oprim un instrument financiar dacă nu are rezultate bune. Așadar, flexibilitatea și răspunderea, atragerea la răspundere. Cum ajungem la flexibilitate? Printr-o serie de norme de bază, de bază în uh, regulamentul financiar, articolele 139 și 140, doar două, Acestea ar fi doar câteva dintre normele de bază. Dar um, um, prin acestea trebuie să se trateze eșecurile pe piață, trebuie finanța, finanțate proiecte care să fie viabile din punct de vedere economic, trebuie să asigurăm de asemenea um, să avem uh, o adiționalitate, să strângem uh, investitori public, și apoi trebuie să ne asigurăm că nu perturbăm concurența, trebuie să ajungem la un efect de levier. Acesta este principalul argument pentru utilizarea acestor instrumente. Pentru un an uh, bugetar uh, avem efecte care durează mai mult, apoi uh, legea răspunderii necontingente, riscurile care, pe care ni le, asum, ne asumăm sunt acoperite perfect de angajamentele bugetare. Aceasta este, instrument, este diferența principală între aceste instrumente financiare și EFSI, în care ne asumăm această răspundere. Avem 16 bilio- miliarde de uh, garanție în EFSI. Mai mai sunt, uh, pe lângă aceste norme de bază, niște autorizări generice de utilizare a instrumentelor financiare. Actul de bază, așadar, nu intră prea mult în detalii cu privire la parametrii instrumentelor financiare. Acest lucru este lăsat în seama comisiei și tocmai aici intervine flexibilitatea. Apoi, partea de răspundere. Cum se asigură aceasta? În primul rând, trebuie ca aceste instrumente să fie monitorizate în funcție de niște indicatori de performanță foarte clari. Unul este efectul de levier, e ușor, relativ ușor de calculat. Mai există și testele de piață. Când se lansează un uh, instrument financiar, se um, verifică dacă există o cerere pe piață. Apoi, indicatorii aceștia sunt raportați Există multe modalități, uh, evaluare și așa mai departe, dar există un raport anual în care se face o listă completă de parametri care sunt uh, menționați la articolul 140 alineatul 4. Aceștia sunt menționați acolo și trebuie raportați. Mai există, de asemenea, o condiție să existe continuitatea performanței și cred că primul test uh, real va fi revizuirea la mijlocul perioadei în care vă vom uh, uh, prezenta rezultatele și vă vom propune o recalibrare a acestora. Vom face un bilanț al instrumentelor care au avut rezultate peste așteptări și cele care sunt sub așteptări. Și apoi se pot lua măsuri bugetare. Instrumentele acestea pot să fie puse în aplicare direct de către comisie, dar aceasta este o excepție, aș spune, sau pot fi puse în aplicare indirect prin um, entități care pot fi um, însărcinate cu implementarea. Și aici legiuitorii ați făcut o enumerare a acestora, începând cu um, BEI, dar și cu băncile naționale de promovare, și alte instituții financiare publice. Probabil vom constata pe parcursul acestei după amiezi că aceste um, instituții legate de BEI sau um, băncile naționale de uh, promovare prezintă fiecare avantajele sale. Cele de la Green Bay uh, pot acoperi uh, toate statele membre, au o acoperire geografică completă. Apoi, băncile naționale de promovare au cunoștințe foarte uh, specifice, uh, locale. De aceea pot să fie parteneri foarte buni pentru uh, o gestionare comună. Una dintre provocările cu care ne confruntăm încă în acest proces de învățare ar fi cum să îmbinăm activitatea acestor instituții să funcționeze împreună. Dacă tot vorbim de IMM-uri, poate e nevoie de o lămurire. Există aceste um, entități însărcinate, cărora le delegăm partea de punere în aplicare, dar de uh, cele mai multe ori uh, se poate investi în uh, capital privat sau uh, prin împrumuturi. Oricum, uh, până la urmă, beneficiarii direcți nu sunt chiar IMM-urile. Se face o implementare prin intermediar financiar, e vorba de bănci comerciale în principal, dar mai sunt și alte instrumente de microfinanțare unde sunt implicate și alte tipuri de instituții nebancare. Deci, pentru IMM-uri nu apare această problemă a poverii din cauza normelor Uniunii Europene, pentru că IMM-urile primesc indirect sprijinul prin practici de piață obișnuite, norme obișnuite. În încheiere, două lucruri legate de uh, punctele forte și punctele slabe ale acestui cadru. Putem spune de pe acum, deși este un uh, mecanism recent, că am ajuns la un set de norme echilibrat care să reflecte aceste caracteristici, pe de-o parte compatibilitatea cu piețele și răspunderea publică. Putem spune că, în mare, ne-a ieșit. Nu putem spune că am fost noi grozavi, dar uh, putem să vedem că succesul, în mare parte, este datorat și uh, faptului că am avut sfătuirea beiului, dar și pentru că am fost în contact permanent cu BNP-urile. Deci am uh, urmat cumva experiența, cunoștințele pieței pentru a ajunge la acest set echilibrat de norme. Acum, nu știu, poate veți fi surprinși dar uh, o, un punct foarte ar fi transparența. Criticile la adresa instituțiilor, uh, instrumentelor financiare uh, înainte de acest CFM se îndreptau în acest sens. Acum însă avem un set de norme și există informații care sunt furnizate cu privire la acestea. Acum problema stă în modul în care să folosim aceste informații. Apoi, uh, problemele mai apar de asemenea și um, implementarea prin instituțiile uh, publice, dar trebuie să spun că acestea reprezintă parteneri profesioniști care cunosc uh, condițiile de piață și sunt recunoscute de actorii privați ca niște actori legitimi, competenți, ceea ce reprezintă un punct foarte pentru instrumentele noastre finanțare. Acum, în ceea ce privește provocările, mă refer acum la cadrul de reglementare, nu mă refer la provocările generale, economice și de altă natură. Există una, și aici trebuie să fim modești, pentru că ne aflăm în acest proces de învățare și încă trebuie să avem o expertiză mai bună pe parte financiară, atât pe parte de design, <coughs> de concepere, la nivelul nostru de comisie, unde începem să avem oarecare expertiză din ce în ce mai mare cu privire la aceste instrumente care sunt mai sofisticate decât granturile, dar acest lucru se aplică și pentru instituțiile de gestionare. Vedem că um, o problemă în calea utilizării mai ample a acestor um, instrumente este faptul că predomină cultura granturilor. E greu să se schimbe, va dura un pic, uh, dar se va face această trecere către utilizarea instrumentelor financiare. Și, dacă îmi permiteți, e un proces de învățare și pe partea Parlamentului și a Consiliului, pe partea de control. Și aici fac o legătură cu transparența. Noi avem informațiile, pentru că în în um, regulament ați stipulat toți parametrii în funcție de care trebuie să raportăm. Acum, e în seama noastră modul în care să interpretăm aceste informații. Modul în care evaluăm efectul de uh, levier, să-l evaluez pe acesta, nu înseamnă să evaluez neapărat tot impactul unui instrument financiar. Apoi, modul în care piața chiar este aliniată cu aceste instrumente financiare, e bine, tipul acesta de evaluare implică o expertiză pe care uh, noi cu toții o căpătăm treptat. Acum, o altă provocare și pentru noi, uh, Comisie, când prezentăm legislația și pentru dumneavoastră când hotărâți asupra ei, este sporirea capacității de detectare și de definire corectă și precisă a eșecurilor, a deficiențelor de pe piață pe care vrem să le corectăm, care sunt sectoarele unde chiar apar deficiențe ale pieței. Pentru că nu există o formulă științifică prin care putem să aflăm acest lucru. E nevoie de o evaluare, e nevoie de o constatare, de observarea mai multor actori, să se poată uh, stabili uh, dacă trebuie să se folosească uh, capital privat sau uh, datorii și în ce proporție. Uh, modul în care să se uh, măsoare deficitul de finanțare pentru IMM-uri. Pentru IMM-uri am făcut evaluările exante și n-a fost ușor să evaluăm dacă deficiențele de piață veneau pe parte de uh, furnizare, bănci și instituții financiare sau pe parte de cerere, lipsa unei cereri um, solvabile. Deci, a trebuit să investim în această evaluare pentru a nimeri uh, instrumentele financiare când le-am conceput. Și, în sfârșit, trebuie să extindem canalele de uh, furnizare, nu neapărat să creăm unele noi, dar uh, să facem astfel încât uh, canalele existente să funcționeze împreună. Acum, dacă vrem să sprijinim IMM-urile printr-un instrument financiar, avem mai multe instrumente, unele gestionate central la nivel de Uniune prin diferite programe, și chiar dacă am ajuns la o convergență între normele acestor programe, tot mai sunt diferite uh, aspecte care trebuie tratate, diferite modalități. Apoi mai apare și gestiunea partajată cu fondurile structurate, structurale și inițiativele pentru IMM-uri și acum mai sunt și aceste fonduri, EFSI. Deci vrem să le îmbinăm. Uneori mai apar și granturile în ecuație și uneori îmbinarea acestora reprezintă un exercițiu destul de dificil. O altă nevoie esențială este cea de asistență tehnică. Autoritățile de gestiune, um, cei care promovează proiectele au nevoie de mai multă asistență și trebuie să investim în astfel de asistență tehnică pentru a structura și pentru a prezenta proiectele. Vă mulțumesc foarte mult, aștept cu interes întrebările noastre. Bien, merci, monsieur. Mulțumesc, domnule director. Acesta este cadrul reglementar, așadar. Acum vom avea 10 minute pentru întrebări și răspunsuri. Domnul Fernandez dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc Comisiei dumneavoastră pentru organizarea acestei audieri sau seminar, cum doriți să-i spunem. Și doresc să mulțumesc și vorbitorului. Și am următoarea întrebare. Instrumentele financiare uh, sunt folosite acum, sunt puse la dispoziție. Avem un instrument financiar pentru o Europa creativă, pentru programul LIFE, Întrebarea mea este, dacă sunt puse la dispoziție toate aceste instrumente financiare, de ce avem uh, întârzieri în utilizarea lor? Este vorba de faptul că statele membre folosesc aceste instrumente financiare pentru a preveni alocarea, să zicem, privilegiată după criterii geografice a fondurilor? Uh, în al doilea rând, efectul de pârghie face parte din uh, ceea ce s-a planificat sau nu are legătură cu planul inițial? Si. Mulțumesc. Cine dorește să mai ia cuvântul? În chestiune. <laughs> O să-mi fie greu să aleg între voi. Cine începe? Lia. Mulțumesc, mulțumesc pentru contribuție. Cred că important este să facem uh, informațiile mai accesibile. Știu că dau adesea exemple din țara mea, dar sunt convinsă că situația este similară în întreaga Europa. Nu avem uh, un sistem suficient de promovare, nici măcar un sistem bancar public suficient de dezvoltat în Irlanda pentru ca uh, întreprinderile să depună cereri de a accesa fondurile EFSI. Deci cum vom face aceste fonduri atât de accesibile cum ne dorim? Ați vorbit despre diferite complicații, despre uh, de desubturile diferitelor instrumente și cât de greu sunt ele de simplificat. Un uh, IMM care lucrează undeva într-o zonă mai izolată nu are de unde să aibă aceste informații. Trebuie să ne asigurăm că asistența este suficientă și că avem informații pentru aceste persoane și că se face și suficientă publicitate. Eider? Eider? Și muchas gracias. Mulțumesc. În această primă intervenție am observat că există o serie de asemănări uh, cu EFSI, la fel ca și în dezbaterea pe care am avut-o înainte, cum să transmită informațiile acestea către autoritățile de gestiune, cele regionale și locale și cum să ajungem până la urmă la IMM-uri. Și acest lucru am vorbit când am uh, vorbit despre instrumentele financiare, tocmai aceasta a fost o teamă, că nu exista această experiență, această capacitate de a gestiona instrumentele financiare. Apoi, uh, intervenind vorbitorul nostru vorbea că Comisia este acum uh, angajată în revizuirea la mijlocul uh, perioadei a cadrului financiar și a regulamentului financiar. Acum, nu știu dacă se poate răspunde acum la această întrebare, dar uh, vreau să întreb cam în ce direcție lucrează Comisia pentru a elimina aceste probleme care pot apărea în, acest moment cu aceste instrumente financiare și dacă ar putea să ne spun mai multe detalii despre uh, um, instrumente care în mod deosebit nu funcționează bine, care au fost probleme detectate și ce se încearcă să se facă pentru ca acestea să funcționeze mai bine. Aș vrea și eu să pun o întrebare. Vi se pare că cadrul reglementativ este suficient de flexibil pentru a permite intervenții rapide și eficiente? Europa, în multe cazuri, are un întreg arsenal reglementativ, tot felul de condiții care trebuie respectate și care trebuie să fie compatibile cu diferite criterii. Deci, domnule Cheromuzo, aveți impresia că instrumentele acestea sunt adaptate pentru luarea rapidă a deciziilor? Dacă nu mai sunt alte întrebări, dăm cuvântul uh, invitatului nostru. Domnul Cheromuso. Mulțumesc, domnule președinte. Am să încep cu această ultimă întrebare. După cum spuneam înainte, avem o suficientă flexibilitate a cadrului reglementativ. De exemplu, când se face apel la un instrument financiar, trebuie doar ca acea posibilitate să fie prevăzută în cadrul reglementativ pentru acel sector. Infrastructură, inovare, IMM-uri, resurse energetice. Și atunci nu este necesar să modificăm temeiul juridic. Avem o primă regulă, și anume să se facă o analiză ex ante și putem simplifica acel cadru prealabil la nevoie, dar totdeauna trebuie să facem o analiză care să ne arate de ce fel de intervenție este nevoie. De aceea spuneam că global avem un echilibru adecvat. Sigur că mai avem mici adaptări de făcut și mai ales trebuie să um, facem o delimitare între diferitele uh, filiere unde propunem uh, finanțări. Mai ales să facem o diferențiere între fondurile structurale și programele europene. la întrebarea domnului Fernandes, și anume dacă există o întârziere în derularea programelor. Din experiența noastră, instrumentele uh, au început foarte bine, foarte lin, fără întârziere, instrumentele financiare, de exemplu Orizontul 2020, COSME, de exemplu, iar instrumentele noi necesitau o pregătire mai lungă. Și asta este lecția pe care am învățat-o. Dar nu ține de reguli, ține de aspectele tehnice. Atunci când trebuie să creezi un instrument complet nou, trebuie să analizezi piața, să vezi uh, care este cererea din partea instituțiilor financiare, să porești conștientizarea pentru acele măsuri. Sigur că fondurile structurale noi le privim global. Nu e vorba doar de instrumentele financiare, ci la fondurile structurale în general suntem în urmă. Dar este o problemă globală, nu este legată de instrumentele financiare. DigiRegio a făcut mare eforturi pentru a promova utilizarea acestora, pentru a dubla accesarea acestor instrumente în conformitate cu programele operaționale pe hârtie. Aceste obiective pot fi atinse, apoi în faza de derulare trebuie să vedem uh, ce se întâmplă, pentru că de obicei au fost lansate instrumentele financiare de către autoritățile de gestiune la sfârșitul perioadei anterioare. Și încă sunt în curs de derulare înainte de a se începe unele noi. Întrebarea dumneavoastră legată de efectul de pârghie. Uh, da, răspunsul este da. Am văzut uh, în raportul pe 2015, instrumentele financiare sunt comparate cu efectul de pârghie țintă. Și unele și, și l-au atins, iar altele l-au depășit. În ceea ce privește accesibilitatea informației, mai ales pentru IMM-uri, Iarăși trebuie să facem diferența între cele două niveluri. Autoritățile de gestiune sunt unul din nivele, niveluri și e clar că mai e nevoie de asistență tehnică pentru ca acestea să ia în calcul instrumentele financiare. Regulile în acest CFM, în acest regulament financiar, au fost simplificate în comparație cu, uh, cu regulamentul anterior Și problema este că IMM-urile nu caută să obțină direct sprijin european. Atunci când un, o întreprindere uh, dorește capital, dorește să-și mărească capitalul, apelează la capital de risc, la capital de investiții, în Irlanda sau uh, în Europa continentală. Și nu le interesează dacă finanțarea vine sau nu vine de la Uniunea Europeană. Ce încercăm noi să facem este să susținem aceste fonduri de capital de risc. Acestea au suficiente resurse pentru a sprijini cererea. Asta dorim noi să asigurăm. La fel, când întreprinderile vor un credit, merg la băncile tradiționale și nu vin la noi pentru sprijin european, vin la noi pentru un credit. Și aceste întreprinderi au unele deficiențe și aici este punctul slab al pieței, pentru că din acele motive nu obțin credite și aici intervin instrumentele noastre și putem finanța acele întreprinderi prin programele noastre. Aș vrea să spun că Băncile, intermediare financiare cunosc aceste posibilități. În acordul nostru de delegare cu femeiul sau cu alte instituții, insistăm foarte mult pe uh, marketingul acestor instrumente, adică se pregătesc totdeauna evenimente și informări. Și totdeauna provocarea este să ajungi în state membre unde industria financiară este mai puțin dezvoltată și este vorba de o provocare globală nici măcar nu ține de reguli strict, pentru că dori, regulile sunt egale pentru toți, dar trebuie să ne asigurăm că obținem o granularitate în repartizarea instrumentelor financiare. Și încă sunt de făcut eforturi aici, pe lângă autoritățile de gestiune, dincolo de cele 5-6 state membre care au multă experiență în acest domeniu. Până la urmă, doamna Gardia Zabal, ne-ați întrebat dacă lucrăm la regulamentul financiar. În curând vom avea o propunere din partea Comisiei și am organizat o conferință pe această temă. La instrumentele financiare putem realiza o oarecare simplificare, dar e vorba de simplificări care țin, de exemplu, de cerințele de raportare. Noi am cerut șapte ani să se păstreze registrele, pe piață se aplică criteriul de cinci ani. Poate că o aliniere ar fi necesară pentru ca instrumentele noastre să fie mai atractive. la instrumentele care uh, sunt în urma calendarului sau care au luat-o înainte, iarăși trebuie să facem propuneri, nu trebuie neapărat să schimbăm regulile. Poate vom face o ajustare, dar trebuie să explorăm dacă ne dorim ca autoritățile de gestiune să-și folosească regulile pentru a completa un instrument financiar. Teoretic este posibil, pentru că am prevăzut această uh, posibilitate în regulamentul financiar, dar nu e încă concretizată. Deci trebuie să creăm o punte mai concretă și lucrăm la acest lucru. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Iată că introducerea s-a încheiat, s-a stabilit premisa reglementativă, iar acum audierea uh, va fi împărțită în două părți. În primul rând, instrumentele financiare care fac obiectul gestiunii partajate și în, al, în a doua parte vom uh, discuta despre instrumentele financiare cu gestiune centralizată. Prima parte, referitoare la gestiunea partajată, va începe cu doi vorbitori, care au fiecare la dispoziție 15 minute. Și începem cu doamna Patricia Volinska-Bartkevici. Mă iertați dacă v-am uh, stâlcit numele. Doamna Volinska este mm, directorul responsabil uh, de fonduri europene la banca BGK, o bancă de dezvoltare națională a Poloniei. Aveți cuvântul. Thank you for having this very Mulțumesc foarte mult. Dezbaterea este foarte interesantă. Vorbim despre instrumente financiare. În primul rând vreau să vă spun cine suntem noi, banca BGK. Suntem o bancă de promovare națională în Polonia, care s-a înființat în 1994, deținută 100% de către stat, și suntem supravegheți printr-o autoritate națională de supraveghere. Suntem prezenți în procesul de implementare a instrumentelor financiare. Am făcut asta în fosta perioadă de programare până în 2013 și aș dori să vă spun care au fost temele și politicile de coeziune pe care le-am finanțat noi în Polonia, sistemul nostru administrativ, trebuie spus, este împărțit între guvernul central, autoritățile respective, dar și autorități autonome ă, cu mari prerogative, deci pe plan regional, care gestionează ele fondurile structurale. Avem un cadru financiar multianual informal fostul cadru financiar, mai bine zis, am avut de gestionat o mare parte din fondurile de coeziune, însă mai puțin de 1% a fost dedicată instrumentelor financiare, um, instrumente pentru IMM-uri, um, revitalizarea orașelor, dezvoltare urbană și economie socială, proiecte pilot. Noi, ca și bancă de promovare, am avut mai multe roluri de jucat, însă trebuie spus că marea parte din aloca aceste alocări de instrumente financiare s-au concentrat pe programele regionale. Era vorba de 16 regiuni în țara noastră vizate de acest program. Noi am jucat uh, mai multe roluri de-a lungul procesului de implementare. Am fost o agenție de plată pentru plățile uh, vizate în uh, fondurile europene, mai cu seamă fondurile agricul, agricole. Am fost și intermediar financiar între regiunii respective, precum și în inițiativa Jessica. De asemenea, am fost și suntem în continuare managerul um, principal pentru Jeremy în șase regiuni. Iar pentru programul uh, operațional Dezvoltarea Europe, uh, Poloniei de Est, noi am fost fondul de gestiune pentru schema de sprijin a IMM-urilor. Am implementat proiecte pilot pentru economia socială și finanțarea respective prin intermediul Fondului Social European. A fost vorba de un proiect pilot care este, de fapt, o poveste de succes pentru noi, pentru că vorbim de un sector destul de afectat. În ultima vreme, am început să fim și fondul de gestiune pentru fondul de garanție constituit de, la nivelul Guvernului Național Central. Noi am fost jumătate de implementare în cadrul unei scheme hibrid pentru că e vorba aici de noile fonduri care au fost create ce am învățat de-a lungul acestei perioade de implementare a instrumentelor financiare în perioada de programare anterioară? Aș dori să subliniez că am ajuns la concluzia că instrumentele financiare pot să fie foarte benefice. N-a fost așa de clar la început, când am început să le implementăm. Însă, deoarece au acest caracter uh, circular de reinvestire, instrumentele financiare sunt foarte potrivite pentru astfel de acțiuni. Multe uh, proiecte pot să fie finanțate. Există o adevărată dinamică în sânul comunității de afaceri. Noi oportunități apar astfel Uh, pentru a putea acoperi și uh, lacunele pe care piața nu le poate rezolva. Am încercat, într-o anumită măsură, să venim cu niște inițiative care mare parte a fost și de succes. M-aș referi la fondul Jeremy din acele șase regiuni ale noastre, pentru că a trebuit să creăm un sistem durabil care să acopere, după cum spuneam, deficiențele pieței. Am uh, avut și un efect de pârghie, astfel încât am început uh, al treilea uh, proiect de tip revolving în regiunea Voivod, în regiunea, una dintre regiunile noastre, care proiect s-a încheiat, a început, mai bine zis, în începutul 2013. Problemele uh, juridice um, sau temeile juridice uneori incomplete după părerea noastră, dar am primit multe linii orientative, din fericire, multe orientări, deci, și trebuie spus că am fost și încă mai suntem, pentru că procesul nu s-a încheiat, uh, într-un adevărat proces de învățare. Sunt lucruri uh, esențiale, cele pe care le-am uh, acumulat Și aceste învățăminte sunt prețioase. Nu trebuie să pierdem aceste cunoștințe. E bine, deci, să menținem tot ce am acumulat, să, să, să folosim ce am acumulat, nu să ne apucăm să creăm noi reguli pentru acest sistem. Trebuie menționat însă că există și aspecte pozitive uh, pe care le-am identificat în acest proces de implementare. Există câteva regulamente cheie care permit statelor membre să aibă marjă de discreție necesară pentru a crea programele care le trebuie pentru regiunile care au nevoie de aceste programe. Pentru că în politica de coeziune, fondurile structurale uh, și așa mai departe sunt foarte orientate pe nivelul local. Și atunci trebuie ca problemele pe care le întâmpină IMM-urile pe piață să poată să fie remediate astfel. Și bineînțeles că modelul centralizat nu funcționează întotdeauna. Mai ales când este vorba de flexibilitate. Trebuie spus că acest proces de învățare este un uh, capital care a fost acumulat și au existat câteva linii orientative care au fost transmise înainte de implementare la început, adică, dar după aceea n-am primit mare lucru. A fost bine când am primit orientări care lămureau aspecte din regulamente și nu cele care propuneau interpretări mai rigide ale acestor regulamente. Trebuie să spun că avem în continuare o adevărată cultură a schimbului de informații între noi, intermediarii financiari, și împreună cu reprezentanții asociațiilor de IMM-uri, cu autoritățile și instituțiile naționale, adică cu toți acești parteneri care se ocupă de fondurile respective. Dar nu totul a mers ca pe roate. Uh, în cadrul orientărilor uh, s-a pus mult accent pe um, o abordare mai degrabă prescriptivă și chiar și în timpul implementării am resimțit acest lucru. <clears throat> Am observat că ni se căuta nod în papură de către anumite autorități de audit. Și să nu uităm că multe reguli se schimbau pe parcurs. Nu este normal să faci asta, nu e bine să faci asta, pentru că atunci nimeni nu mai știe la ce să se aștepte și până la urmă efectele sunt nedorite. De asemenea, o altă experiență negativă a fost aceea legată de modul în care a fost conceput sistemul de sus în jos. Nu este ceva foarte bun pentru beneficiari și nici pentru intermediari. Provocările acum. Cineva foarte înțelept a spus că perfecțiunea e obțin, obținută nu când adaugi ceva, ci când nu ai nimic uh, de eliminat dintr-un sistem. Și marea provocare a fost să evităm întârzierile cu care ne-am confruntat în vechea perioadă de programare. Am dorit ca asta să nu se repete acum, în noua perioadă de programare. Și cadrul juridic uh, este uh, marcat uh, de incertitudini. Este foarte rău că se întâmplă asta. Însă sistemul permite totuși și oarește marjă de manevră? Asta este o întrebare pe care aș dori să o dezbatem aici. Achizițiile publice, regulile respective. De pildă, procesul de selecție a organismelor de implementare nu reprezintă o metodă flexibilă de a atinge obiectivele scontate atunci când dorim să abordăm uh, deficiențele pieței. Este foarte clar că în regulamentul privind uh, comun, prevederile comune și în cel de implementare, orientările respective uh, au fost foarte puțin numeroase. Și acum că am început o nouă perioadă de implementare, am primit deja 11 astfel de ghiduri orientative. Ce a fost bine este că ni s-a dat undă verde să creăm propriul nostru, nostru sistem orientat către piață și către nevoile IMM-urilor. Iar uh, liniile orientative pe care le-am primit nu prea se potrivesc cu ceea ce noi am reușit să punem la punct. Trebuie optimizate lucrurile aici însă trebuie noi să distrugem tot ce am acumulat, toate învățămintele pe care le-am acumulat? Într-adevăr, aceasta este o mare provocare. Nu trebuie neapărat noi reguli, ci poate că ar trebui să vedem uh, mai cu atenție care ar fi necesitățile dictat de pe piață și asta fără a crea noi parteneri uh, de intermediere financiare. Aceasta este într-adevăr o provocare care ne așteaptă. În programul uh, operațional pentru politica de coeziune din actuala perioadă de programare avem de șase ori mai multe uh, fonduri de analizat, de procesat decât în perioada anterioară. Bineînțeles că dorim ca sistemul într-adevăr, să se adapteze cerințelor pieței în regiunile noastre. Însă, nu avem nevoie de linii orientative foarte precise. Dacă este să fim trași la răspundere, dacă este să fim transparenți, foarte bine, dar nu trebuie să ni se aplice aceleași reguli ca la granturi. Vă dau un exemplu. Dacă trebuie să prezentăm facturi ca să arătăm că beneficiarul final a implementat într-adevăr proiectul cu garanții asta nu corespunde realităților pieței din ultima perioadă, pentru că asta nu corespunde realității de pe piețe. De ce această nouă regulă pentru fondurile UE, mă întreb? Și a doi, al doilea aspect, povara administrativă. Haideți să nu mai implementăm atâtea reglementări rigide, rigide pildă valorile exante. Autoritățile de gestiune trebuie să facă analiză exante pentru programe operaționale, pentru garanții și pentru instrumentele financiare, toate astea pentru a evalua riscurile. Eu cred că sunt mult prea multe evaluări aici și s-ar putea ca ele nici să nu se potrivească una cu cealaltă. Haideți să vedem cum se poate simplifica procesul și să nu se acumuleze povara administrativă, așa cum se întâmplă acum. Vă mulțumesc foarte mult că avem această discuție și sunt sigură că ce se va desprinde din această dezbatere și rapoartele ulterioare vor putea fi folosite pentru a parcurge așa cum trebuie următoarea perioadă de programare. Mulțumesc foarte mult, doamnă. Mulțumesc pentru ce ne-ați spus. Ne doriți că doriți simplificare și că nu doriți toate aceste povere administrative de tot felul. Acum îi dau cuvântul domnului Alex Bartel care este răspunzător cu politica economică, energie și de mediu la ZDH, prezidând grupul de lucru care lucrează pentru uh, finanțarea imr urilor la Asociația Europeană a Meșteșugarilor și Firmelor Mici. Aveți uh, cuvântul, domnule Bartel. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru că mi-ați dat posibilitatea de a veni astăzi la Bruxelles pentru a discuta cu dumneavoastră despre un subiect important cum este finanțarea IMM-urilor. Din perspectiva noastră, germană, pot să vă explic în primul rând tema. E vorba de un milion de întreprinderi, cam în total 5 milioane de angajați deci e vorba în medie de întreprinderi cu 5 angajați. 80% din întreprinderile de meșteșugari din uh, Germania au mai puțin decât un angajat și uh, o mare parte au o cifră de afaceri mai mică de un milion. S-a spus că uh, întreprinderile nu vor instrumente financiare, vor credite și e valabil și în ceea ce ne privește. Principalul intermediar pentru finanțarea întreprinderilor uh, suntem noi uh, și uh, foarte importante și la noi și în Europa sunt instituțiile de credit. Din uh, fericire, în Germania avem un sistem foarte bine diferențiat între instituțiile locale, cu casele de economii și casele comunitare, care acoperă peste 85% din finanțarea întreprinderilor de acest tip, la care se adaugă, desigur, instrumentele oferite de Uniunea Europeană, care sunt um, de asemenea intermediate prin um, băncile noastre. Dar dacă instituțiile de finanțare, instituțiile de credit nu-și mai pot îndeplini uh, obiectivele, misiunile, atunci um, instrumentele financiare nu sunt nici ele de folos. Și la ora actuală există pericolul ca tactica de finanțare a instituțiilor financiare să afecteze IMM-urile care nu mai pot accesa credite și aceste credite nu sunt înlocuite decât parțial de instrumentele financiare. În cazul uh, unora dintre aceste micro-întreprinderi, trebuie să vă spun că am apelat la parlamentari care au introdus factorul de corecție și vă suntem recunoscători pentru asta în regulamentul european. Astfel, reușim să asigurăm un acces suficient la creditare pentru întreprinderile mici și mijlocii avem uh, experiență între timp și știm că acest factor de corecție poate să uh, rămână în uz, va avea loc o revizuire uh, peste 2 ani și vă stăm la dispoziție pentru orice fel de consultare, pentru că noi ne dorim cu siguranță să se procedeze la o evaluare permanentă a factorului de corecție dar uh, credem că aceasta n-ar trebui să aibă loc odată la 2 ani, pentru că de multe ori uh, creditele cerute prin uh, instrumentele financiare sunt de durată mai lungă. De ce mai avem nevoie sau de ce nu avem nevoie sau de ce nu au nevoie instituțiile de credit? Este vorba de uh, cerințele statistice exagerate uh, care sunt prevăzute de Banca Centrală Europeană și aici cuvântul cheie ar fi credit Și aici, iarăși, trebuie să mulțumim foarte mult Parlamentului European care a organizat audieri informale și a reușit astfel să afle informații relevante din partea părților interesate și uh, a permis adaptarea pragurilor uh, de creditare și cerințele specifice pentru fiecare prag, care pentru creditele mai, mic de mai mici de 20.000-25.000 de euro sunt mai puțin stricte. Pentru că altfel uh, povara birocratică ar fi prea mare pentru întreprinderi. De ce mai au nevoie IMM-urile și nu doar cele din Europa? Aici aș dori să citez ceea ce a spus uh, domnul uh, deputat Caras în raportul său din proprie inițiativă. Este vorba de un sector diversificat de servicii financiare care să ofere o gamă largă de opțiuni de finanțare adaptate și rentabile. Astfel s-ar putea răspunde cel mai bine la nevoile actuale de finanțare ale IMM-urilor. Așa considerăm și noi că ar fi cel mai bine să se procedeze. Este vorba de nevoile întreprinderilor de meșteșugar din Germania și nu numai de întreprinderile mici și mijlocii, în general de la noi și din întreaga Europa. În uh, Germania avem uh, și o cooperare cu un institut de asistență uh, Uh, o colaborare cu băncile, inclusiv pentru furnizori, și ne asigurăm că se pune în permanență accentul pe uh, nevoile acestor micro-întreprinderi. Ca să vă dau un mic exemplu, în uh, țările de jos s-a apelat la EFSI și prin uh, intermediul BEI s-a creat un instrument specific foarte util pentru IMM-uri. Noi ne întrebăm dacă nu s-ar putea uh, crea ceva similar și în Germania ca să ne asigurăm că există acces la finanțare acolo unde este nevoie. Noi considerăm că ar fi nevoie de o uh, cooperare transfrontalieră europeană mult mai eficientă decât până acum, ca să fie clar ce instrumente sunt folosite și necesare în fiecare țară. Și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, uh, stimate domn, pentru că ne-ați prezentat perspectiva IMM-urilor. Ați spus uh, foarte bine că întreprinderile mici și mijlocii au nevoie nu de instrumente, ci de credite pentru a se putea dezvolta. De credite și de fonduri. Și uh, dacă este posibil, uh, constrângerile să fie cât mai legere, cât mai flexibile, să nu fie nevoie de uh, tot felul de indicatori și statistici. Mă uit la colegele noastre. Aveți întrebări, doamnă Gardia Zabal, doamnă Niriada, domnule Sarvama? Chair. Well, I have a... Vă mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare și cumva un comentariu pentru doamna Volinska. ne am înțeles foarte bine la acel slide cu învățămintele trase în perioada 2007-2014, 2013. Poate puteți să ne dați mai multe lămuriri, pentru că atât la punctele pro cât și la cele contra apăreau cam aceleași lucruri. Deci, pe de-o parte era așa, dar pe de altă parte și aceleași lucruri nu au funcționat. Deci, poate că n-am fost eu suficient de atent, poate puteți cumva să ne lămuriți. Deci, să tragem chiar aceste învățăminte, se pot crea exemple de tipuri specifice de proiecte sau cum vedeți dumneavoastră această contradicție? Și apoi, încă o întrebare sau comentariu cumva. Dacă v-am înțeles eu bine, așa cum uh, spunea și domnul președinte, simplificarea regulilor este importantă. Aici suntem de acord, dar eu am impresia că um, atunci când vine vorba de accentul pe uh, Um, evaluările exante și dumneavoastră erați cumva frustrate de acest lucru, că acestea devin din ce în ce mai importante în loc să fie din ce în ce mai puțin importante. Acum, bun, eu vorbesc în numele unui anumit grup, dar poate că nu suntem cu toții de acord, dar cred că aceasta este direcția în care ne îndreptăm. Vrem să știm dinainte unde alocăm banii contribuabililor ca să funcționeze Poate și aici ar fi nevoie de ceva lămuriri, pentru că tocmai de asta avem nevoie, de eficiență și de simplificare. Vă rog. Vă mulțumesc, domnul Albright. Albright. În cadrul dezbaterii privind revizuirea CFM-ului, E important ce a menționat Comisia, că aceste chestiuni ar trebui să fie soluționate în cadrul acestei revizuiri. Ne-am cam obișnuit cu asta. Acum, ca urmare a celor de domnul Savama, că sunt lucruri care nu merg foarte bine și acum ne apropiem de mijlocul CFM-ului. Întrebare, e, putem să-l schimbăm acum? Putem să schimbăm orientările pentru următorul CFM? după 2020 sau putem să schimbăm acum deja acest sistem de orientări. Că dacă avem prea multe, dacă sunt tardive și dacă se repetă, dacă, bun, avem aceste condiții, condiționalități exante, care, bun, sunt uh, necesare, dar se tot multiplică aceste condiționalități exante pentru situații diferite, aici uh, apare o problemă foarte importantă de simplificare. Poate acest lucru ar trebui să fie inclus uh, în revizuirea CFM-ului, să se clarifice faptul că trebuie să fie revizuite. Deci întrebarea e, putem să revizuim acum sau să așteptăm până după 2020? Mulțumesc, domnul Rubic. Mulțumesc foarte mult. Vreau să adresez o întrebare. fără microfon. Vă voi da cuvântul imediat, dar întâi domnul Rubi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă refer la regulamentul 561 de pe 2014 privind ajutoarele de stat atunci când uh, companiile se află într-o situație dificilă, adică atunci când nu au uh, lichidități suficiente. Poate că au investit în capacitate, capacitate de producție sau în dezvoltare de produse, sau poate că au încercat să uh, se dezvolte, să deschidă noi uh, piețe, noi puncte de furnizare și de aceea au nevoie să, să, să aibă o situație financiară mai bună. Acum, întrebarea mea e, când companiile se află astăzi într-o situație dificilă, nu prea se poate demonstra situația lor financiară. Se estimează vreo schimbare în acest sens, pentru că extinderea uh, este un lucru important care uh, ocupă foarte multe dintre resursele companiei, acestea nefiind suficiente iar capitalul de risc uh, ar trebui să fie sprijinit de către comisie, pentru că s-ar crea noi locuri de muncă. Dacă nu s-ar investi în uh, inovație, în uh, produse, dezvoltare de produse, atunci nu s-ar mai crea locuri de muncă noi. Deci aș vrea cumva o abordare mai detaliată în acest sens. Mulțumesc, nu Mai. Vreau să adresez o o întrebare, mai ales lui Antoan, în primul rând. Mm, în ceea ce privește Irlanda. Dacă e corect să spunem că acești bani, de exemplu, fondul strategic, strategic uh, de investiții al Irlandei și banca publică, sunt aceste singurele modalități prin care se pot face aceste instrumente? C'était votre question, M. Bay. Y a-t-il d'autres questions Am luat act. Mai sunt și alte întrebări? Nu văd. Vreau și eu să adresez una. Nu cumva e o provocare să ai pe de-o parte Uniunea Europeană cu 28 Uh, state membre să fie în serviciu finanțării IMM-ului, care reprezintă cumva chintesența țesutului local, foarte descentralizat. Finanțarea IMM-urilor cumva ține de instituții financiare, de bănci și de alte instituții financiare. Până la urmă, ce putem face la nivel european să ajungem la un nivel atât de detaliat de implantare la nivel local. Eu nu prea cunosc IMM-uri rentabile care să nu-și găsească o finanțare. Adesea, problemele de rentabilitate de profitabilitate sunt legate de faptul că statele membre nu au pus întotdeauna în aplicare reformele necesare pentru a facilita dezvoltarea companiilor, dezvoltarea rentabilităților. Acum, ce mă tem eu este că atunci când uh, lansăm uh, o astfel de măsuri de la nivel european, apar o serie întreagă de regulamente, de temeiuri juridice, de avizuri, dinainte, evaluări exante. ante vrem ceva riscuri, dar nu prea vrem riscuri. Nu e un lucru ușor de făcut. Apoi mai e și o cerință de încredere ca să putem uh, merge mai departe și să permitem IMM-urilor să se dezvolte. Acum, doamnă și domnule, uh, vreți să răspundeți la întrebările care tocmai au fost adresate? Aveți da, cuvântul. Diferența între cadrul anterior și cel actual este că înainte nu erau uh, la fel de multe norme în cadrul legal. Am dezvoltat acest sistem la nivelul fiecarei țări. De exemplu, în Polonia avem un sistem foarte diferențiat în funcție de autorități regionale, iar uh, și de beneficiari uh, care nu sunt instituții financiare comerciale. Ni s-a dat undă verde să, credem, să creăm acest sistem de implementare. Scopul creării acestui uh, sistem a fost să acoperim deficiențele de piață. Și dacă începem acum Uh, noul, uh, noua perioadă de programare, avem niște învățăminte trase, dar în loc să se dezvolte sistemul deja uh, creat, se creează unul nou, cumva o legislație nouă prin aceste orientări. Deși se acoperă deja chestiuni foarte tehnice, operaționale, care nu sunt adaptate la cele care deja există și care funcționează bine. După părerea mea, trebuie să nu creăm un sistem nou. Deja am inventat ceva, am creat niște lucruri. Avem, de exemplu, niște instituții de intermediere finan- financiară care le, le acordă IMM-urilor finanțare nu este vorba de cele comerciale, cum ar fi băncile, cum ar fi niște fonduri de credit, fonduri de garantare, instituții financiare locale. Și pentru perioada aceasta de programare, cea curentă, voiam să facem o centralizare, cumva aveam nevoie de un sistem standardizat. Uneori, prea multe norme pot reprezenta o piedică în calea unei bune implementări a instrumentelor financiare. Nu putem uita, uita de instrumentele financiare de politica de coeziune, fondurile structurale, care pot să acopere proiectele mai riscante. Nu să se Uh, suprapună cu sectorul uh, privat. Dacă băncile comerciale pot să furnizeze finanția, finanțare pentru IMM-uri, atunci instrumentele financiare nici nu vor fi necesare. Și în acest sens, evaluările sunt foarte necesare. Dar dacă dezvoltăm sistemul astfel încât să aibă foarte multe valori exante, atunci va fi un proces continuu de evaluare a deficiențelor de piață. De exemplu, în Polonia, în 2014, marea parte a autorităților de gestiune au uh, uh, contractat consultanți pentru a face <coughs> um, valorile exante. Apoi au fost orientările cu privire la modul în care să se facă acele examinări exante. Autoritățile de gestiune așadar a trebuit să-și uh, ajusteze um, <coughs> valorile la aceste analize. Aceste, aceste valori au fost făcute pentru perioade uh, specifice, pentru perioadele de negociere pentru fiecare program operațional, dar situația de pe piață se poate schimba foarte rapid. Acest lucru s-a întâmplat în 2008, 2009, 2011, 2012, când, de exemplu, în programele operaționale am avut indicatorii din strategia de la Lisabona. A trebuit așadar să facem o corespondență cu aceștia. În 2008 s-au resimțit primele efecte ale crizei financiare și s-a schimbat situația de pe piețe. Și pentru că sistemul era flexibil, am putut să furnizăm uh, produsele financiare <coughs> corespunzătoare, ajustate pe acea deficiență financiară. Aceste valori ale pieței sunt foarte utile, dar dacă prin regulament se specifică că e nevoie de mai multe evaluări exante în fiecare, înainte fiecare etapă pe care o parcurgem, atunci uh, ne va trebui un sector, un sector foarte bun de consultanță, dar nu o să <coughs> implementăm corect instrumentele financiare. Tocmai aceasta este preocuparea mea, că sunt prea multe analize exante. Întrebarea e, de fapt, când avem nevoie de acestea în uh, implementarea concretă. Unul dintre motivele pentru întârzierile în uh, implementarea din perioada actuală de programare este tocmai nesiguranța uh, pentru autoritățile de gestiune ale programelor regionale. A fost uh, greu, nu și-au încheiat încă procesul de evaluare ex ante. Mulțumesc foarte mult! Merci, madame. Mulțumim. Mm, dacă vă ascultăm, avem impresia că chiar nu merg lucrurile. Și acum, na, nu trebuie să spunem uh, uh, minciuni. Am să dau cuvântul uh, domnului Bartel acum. Monsieur Bartel, avez-vous des commentaires à la suite des questions qui ont été posées Domnule Bartel, dacă aveți întrebări, răspunsuri la întrebările care au fost puse? Da, ich nicht direkt gefragt wurde, vielleicht. Nu mi-au fost uh, adresate întrebări direct, dar aș avea totuși o observație. Într-adevăr, instrumentele de uh, finanțare pot să compenseze deficiențele pieței în ceea ce privește finanțarea IMM-urilor, însă cred că este cel mai important uh, să uh, ținem cont de faptul că instrumentele financiare nu trebuie să fie uh, utilizate uh, ca uh, compensare pentru o suprareglementare a piețelor financiare produsă de încercarea de a păstra stabilitatea pe piețele financiare. Este nevoie de stabilitate, este nevoie de uh, o bază solidă, dar este nevoie de o sănătate a economiei pe baza căreia IMM-urile vor putea să acceseze credite oricum uh, sau după cum se discută acum la Basel să se recalibreze uh, condițiile de acordare de credite, cerințele de capital și um, să nu se dăuneze finanțării IMM-urilor prin introducerea de noi uh, cerințe de capital, inclusiv la creditele imobiliare. În orice caz, noi vrem să vă mulțumim foarte mult pentru susținerea de până acum, pentru susținerea acordată în ceea ce privește factorul de corecție și, de asemenea, în legătură cu Ana Credit. Alors, avant de passer à la... Acum, înainte să trecem la următoarea etapă, domnule Chiahu, misionează despre cadrul de reglementare. Acum, după ce am ascultat uh, ce a avut de spus doamna Bartlevi și domnul uh, Bartel, aveți cumva impresia că aveți niște instrumente operaționale și sunt ele chiar foarte cerute uh, ați avut ocazia să faceți și plăți, ați simțit o solicitare intensă sau nu prea? Mai ales la nivelul IMM-urilor, că despre asta vorbim în această după-amiază. Da, am avut uh, cereri foarte mari. Putem spune că e și mulțumită ESI, planului de investiții, că tocmai datorită acestuia am putut să venim în întâmpinarea cererii enorme existente, <clears throat> în special la unul dintre instrumente, un tip. E vorba de garanțiile pentru credite uh, bancare pentru IMM-uri. Avem mai multe instrumente pentru a veni întâmpinarea acestei cereri în programul Orizont 2020, COSME și pentru, uh, cele pentru sectorul um, industriilor creative și de cultură. Avem aceste instrumente de garantare pentru Bacioban, <coughs> că ne cere sprijinul și facem o, o garanție un, pentru un portofoliu de credite pe care să le acorde IMM-urilor. Cererea este foarte mare și tocmai dacă am putut să răspundem acesteia, nu vrem să facem uh, modificări foarte mari în uh, revizuirea de la mijlocul um, Um, perioadei, dacă... Dar nu e vorba de, doar de faptul că există cerere. Ce e mai greu de măsurat este efectul de, de adiționalitate. De fapt, acesta este subiectul. Păi dacă oferiți o garanție unui bancher, da, sunt convins că primiți o, o multe cereri. Dar acum, există o adevărată valoare uh, adăugată sau reprezintă pur și simplu o garanție așa de oportunism pe care o cer? Depinde de conceperea instrumentului. După aceea trebuie să facem și un control, care trebuie bine calibrat. Până acum suntem destul de mulțumiți, cerem băncilor dovezi și avem și o serie de parametri și de norme ca să fim suficient de siguri că e vorba de împrumuturi care nu s-ar fi întâmplat dacă nu acordam noi această garanție. Asta atât în ceea ce privește beneficiarii, cât și volumul acestor fonduri. Dar v-am spus, nu există nicio formulă magică. E vorba de revizuiri constante și de îmbunătățiri constante. Mulțumim! Domnilor, dacă sunteți de acord, o să închidem această primă, această dezbatere. <clears throat> Și acum o să trecem la partea de uh, gestiune centralizată a, a instrumentelor. În primul rând, domnul a, uh, Christian Dubary, care este a, uh, Uh, responsabil cu afacerile UE la BPI France, care este o bancă de investiții publice franceză. Aveți cuvântul, domnule Dubari, timp de 15 minute. Uh, domnule președinte, bună ziua. Mă voi ocupa în prezentarea mea de experiența noastră în gestionarea de uh, gestiune finanțată a instrumentelor financiare. V-am spus că noi suntem uh, o subsidiară a CDC, Casa de Depozite și Consemnațiuni din Franța. Am fost creați după fuziunea mai multor entități existente. Avem mai multe activități, granturi, împrumuturi, um, inovații, investiții mai mici sau mai mari și sprijinim uh, direct sau indirect uh, companiile, firmele, cu împrumuturi sau cu uh, alte achiziții de capital. Noi încercăm să îi ajutăm pe cei din lumea afacerilor să fim transparenți, să fie totul simplu, să fim business friendly și noi am avut mare experiență cu instrumentele UE și putem să spunem că ele funcționează. <clears throat> ca și NPB. În fine, colegul meu, vă va spune mai multe despre rolul nostru în gestiunea partajată a instrumentelor financiare, însă m-aș referi pe scurt, dacă îmi permiteți, la comunicarea din 2015 referitoare la rolul băncilor naționale de promovare în sprijinirea planului de investiții pentru Europa. Acolo se vorbește despre aceste entități și despre BEI pentru a ajuta investițiile în Europa. Comunicarea conține mai multe aspecte pozitive, o definire amplă a acestor bănci, arătând că ele sunt diverse, au modele de afaceri diverse și uh, niveluri de intervenție diverse, apoi faptul că există experiență la nivelul acestor entități care își cunosc bine piața locală și clienții și investitorii și asta poate să însemne, iată, o nouă cale de cooperare strânsă între aceste bănci și grupul BEI ce privește instrumentele financiare, câte ceva în legătură cu cât de interesante sunt ele din perspectiva noastră ca și alternativă la granturi. Granturile pure, așa spus, presupun un, o intervenție pe piață mare și un uh, risc foarte mare de um, nerespectare. Comparat cu respectarea regulilor comparat cu alte instrumente financiare. Au un mai mare impact uh, economic, apoi un mai mare efect de pârghie. Sunt, există obligația de a plăti, de a rambursa, ceea ce înseamnă că beneficiarul final va fi mai chipzuit în cheltuirea banilor și va adopta metode mai profitabile Apoi, acești bani uh, rambursați înseamnă că să, ei prezintă un uh, posibil efect de multiplicator. Apoi, granturile sunt, bineînțeles, în continuare instrumente utile atunci când uh, piața nu face față în anumite sectoare și pe anumite nevoi specifice. Cât privește implementarea instrumentelor financiare, rolul um, testor uh, bănci naționale de provare este deosebit. Nu numai ca principal beneficiar, unor unic beneficiar al acestor fonduri, ci e vorba de entități care pun la oaltă capacități și expertiză de la, din alte instituții publice ceea ce înseamnă că există o masă critică care poate să atragă în continuare investiții private. Este exact ceea ce încercăm să facem noi în momentul în care <coughs> ne implicăm în implementarea acestor instrumente UE. Cât privește partea practică de implementare, uh, Uh, în care sunt implicate aceste bănci, MPB, ele au fost foarte mult implicate de la bun început, chiar uh, în planul lui Juncker, cooperând cu entități din cadrul grupului BEI pentru a ajusta cât mai bine instrumente existente pentru a crea noi instrumente, pentru a lucra într-un sistem de platformă, așa cum este menționat în Planul European de Investiții. Câteva exemple de tranzacții le aveți în prezentare. Noi am uh, semnat ceva în acest sens în mai 2015, o garanție pentru uh, granturi financiare. Apoi am mai semnat un program uh, cu COSME și uh, EIF, iar colegii polonezi au semnat un program de contragaranții, tot cu Cosme, dacă nu mă înșel, tot în 2015, iar uh, colegii din Cehia, tot în 2015, au uh, semnat de asemenea un contract legat de niște contragaranții pe Cosme. Iată cum se implică băncile acestea <coughs> pentru a promova instrumentele financiare. Noi, pe de altă parte, suntem implicați în uh, fluxurile de activități uh, promovate de, de BEI. Am participat la proiectul de regulament pentru EPSI și la sfârșitul anului 2015 am contribuit, printre altele, la Planul European de Investiții cu 700 de milioane de euro pe de o parte împrumuturi, pe de altă parte coinvestiții cu EIF prin uh, instituțiile de capital privat din Franța sau cu implicarea acestora. Acum aș intra un pic în amănunte cât privește programul nostru de garanții pentru a vă arăta ce plus valoare aduc instrumentele, în ce moment și cum completează ele instrumentele de pe plan național. Prima noastră tranzacție la care mă refer este una care a fost aprobată, și deci cu SMEG, uh, în mai 2015. Uh, a fost sprijinită prin planul, prin partea dedicată IMM-urilor din planul lui EFSI. Era vorba de 20 de milioane de uh, credite pentru imeurile inovative, apoi un plan, uh, un împrumut uh, pentru inovare, finanțarea inovărilor, inovări de către firme, companii care au fost deja sprijinite în programele de cercetare anterioare, chiar și de către noi, pentru că și noi am avut astfel de programe anterior. Al doilea produs E vorba de un uh, instrument de împrumut pentru investiții care uh, stimulează startup-urile și sprijină pentru a putea uh, intra în uh, campanie de finanțare și atragere a investitorilor uh, privați. Vedeți pe tabelul respectiv uh, care sunt fazele care sunt urmate. <clears throat> E vorba de instrumente de risc, asta în partea stângă, și în faza de creștere ne concentrăm pe împrumuturile pentru creștere, pentru extinderea activităților, mai ales în cooperare cu băncile comerciale. Dar în produsele noastre exista o lacună între aceste două etape. Și am venit cu acest instrument care a seed loan, care a ocupat acest spațiu lipsă care exista între faza de cercetare și inovare inițială și partea de extindere, de expansiune. Oricum, e vorba de un instrument uh, sau care uh, finanțează activități destul de riscante, unde piața nu prea se bagă, pentru că e vorba de IMM-uri Uh, și e vorba, bineînțeles, deseori de companii tinere. Am primit un feedback foarte pozitiv la acest program pentru că după numai câteva luni am reușit să implementăm între 50-60% din portofoliul preconizat și sprijinim mai bine de 700 de firme, conform datelor la zi. Și noi am depus cererea pentru a putea gestiona un portofoliu suplimentar. În continuare, iată, v-am spus uh, cam care ar fi situația actuală cu instrumentele financiare pe care le avem noi în vedere. Apoi avem un program suplimentar de garanții pentru domeniul cultural și creativ, imm din acest sector care a fost menționat. De asemenea, menționăm, uh, lucrăm pe un program de garanții pentru acele companii numite mid-caps, deci cu peste 500 de angajați. De asemenea, ne gândim să oferim garanții și să finanțăm uh, investiții pentru fabricile viitorii, viitorului, pentru deci, industria de vârf a viitorului. De asemenea, în titrizare există o inițiativă în partea ENSI o nouă inițiativă lansată tot prin planul Juncker. De asemenea, suntem pe cale de a crea un instrument de coinvestiții din cadrul grupului BI, dar pentru piața franceză, numit uh, SPI Fund, investiții pentru viitor. Mai sunt, bineînțeles, și alte domenii în uh, ce privește capitalul privat, mai ales unde există un potențial, așa cum îl vedem noi, pentru a lucra și pe plan uh, transfrontalier, pentru, transnațional, pentru a sprijini acele um, fonduri private, de capital privat. Iată, așadar, un tur de orizont al proiectelor și acțiunilor pe care le avem în portofoliu și pe care le avem în vedere în continuare. Vă mulțumesc foarte mult și dacă aveți întrebări, puteți să mi le adresați. Și... Mulțumesc. O întrebare scurtă. Operațiunile pe care le-ați menționat ar fi putut să fie desfășurate fără instrumentele financiare ale UE? Cu alte cuvinte, dacă nu ar fi existat aceste uh, garanții europene. Operațiunile acestea le-ați fi lansat sau nu le-ați fi lansat? E o întrebare complexă. Cred că în, la programul de pre-inovare pe care l-am descris, acest instrument nu uh, figura în gama noastră. Ne gândisem la el, dar nu aveam uh, dotările și uh, garanțiile suficiente la vremea respectivă pentru a pune la punct o ofertă chiar optimizată care să corespundă cu nevoile întreprinderilor. În legătură cu private equity, am și discutat un pic înainte de prezentare. Înainte de a lansa acest program european de investiții, am semnat un acord de co-investiții cu Fondul European de Investiții, pentru că avem o activitate uh, care se suprapune parțial și avem uh, ținte comune. Și am identificat uh, un obiectiv de volum, un obiectiv cantitativ, și ne-am dat seama că prin eforturile suplimentare făcute cu ocazia Fondului European de Investiții, Uh, am reușit să facem mult mai mult decât uh, ne așteptam, de trei ori mai mult. Deci prima plus valoare este cantitativă, facem mai mult. Și în ceea ce privește punerea în aplicare a instrumentelor, în a doua fază se vede plus valoarea reprezentată de instrumentele noi. Deci e sigur uh, mai complicat. Merci. La parole est maintenant. Mulțumesc. Dăm acum cuvântul domnului Dominic de Creancourt, secretarul general al uh, European Long-Term Investors. Thank you, Mr. Chairman, um, <clears throat> and thank you for this opportunity. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru această șansă. Asociația Europeană a Investitorilor pe termen lung dorește să creeze o ameliorare a guvernanței membrii noștri vor fi băncile și instituțiile naționale de promovare. Deci, în acest cadru vreau să vorbesc despre rolul acestor actori și dacă sunteți de acord, aș dori să abordez patru întrebări și trei mesaje. În primul rând, când vorbim despre bănci și instituții naționale de promovare, nu avem momentan o definiție unică. Am niște, niște uh, diapozitive. Okay. Good. Um, so there isn't a, a single... Așadar, nu avem o definiție unică a ceea ce înseamnă uh, BNP-urile prin definiția pe care o dau, uh, um, nu vreau să implic că au toate același model de afaceri, dar au caracteristici comune. În primul rând, sunt în proprietate publică și controlate de stat, dar au o funcționare comercială și aplică principiile, uh, principii bancare uh, sănătoase. Obiectivul lor în sine nu este profitul, ci promovarea politicilor publice și a politicilor UE. Și cred că aici vă veți da seama că există o mare diferență între politici și politică. Așadar, aceste instituții sunt independente politic sau ar trebui să fie, ceea ce duce la alegerea proiectelor. La nivel național, ele sunt ceea ce este BEI la nivel european. Așadar, nu uh, au un rol de concurență, nu uh, creează concurență pe piață, nu participă la concurență, ci abordează deficiențele pieței, deci joacă un rol contraciclic. Două elemente principale ale plus valorii uh, acestora este, în primul rând, capacitatea lor unică de a evalua valoarea publică a investițiilor și mă refer la ceva foarte diferit de abordarea comercială și anume de profitabilitate financiară a unei investiții. Noi vorbim aici de evaluarea uh, valorii publice a unei investiții. Și în al doilea rând au un rol de consiliere, pentru că au uh, experiență și au uh, diferite caracteristici pe care vi le voi prezenta imediat. Uh, și astfel pot să aducă pieței, în cooperare cu grupul BEI, recomandări privind uh, cele mai bune structuri de finanțare și cele mai bune modele de finanțare. Deci nu toate au același model de afaceri, dar toate sunt interesate de investițiile pe termen lung, ceea ce e foarte important. Trebuie să ne gândim la o punte pe care o creează aceste instituții între sectorul uh, public, cu cultura granturilor și a bugetului și uh, de partea cealaltă, sectorul privat și cultura piețelor financiare și a instrumentelor financiare. Și pot să vă asigur că diferențele culturale sunt foarte mari și e nevoie de multă muncă pentru a crea această puncte. Ca avantaje, aceste instituții au proximitatea și cunoașterea clienților locali, după cum ați spus și dumneavoastră, domnule președinte. Prin independența lor politică pot să-și accelereze accesarea acestor instrumente, pentru că altfel ar fi foarte greu să ajungi la sute și mii de IMM-uri doar de la Bruxelles și de la Luxemburg. Se poate ajunge la ele prin aceste prezențe din teritoriu. Majoritatea statelor membre au bănci naționale de promovare deja, unele sunt în curs de a crea o astfel de instituție și doar puține nu au deloc uh, astfel de actori deocamdată. Când BEI spune uh, acordare de credite, uh, combinarea de instrumente și consiliere, cred că exact uh, acesta este și rolul instituțiilor, naț institutelor naționale, instituțiilor naționale de promovare. Uh, acesta o experiență foarte îndelungată, unele de peste 20 de ani, implementează instrumente financiare și nu vreau să vă dau numele tuturor instrumentelor financiare de la început, dar această experiență bogată este foarte importantă și trebuie să se profite de ea. Două vorbe despre EFSI, planul de investiții al Uniunii Europene, care paradoxal nu este un instrument financiar, cel puțin nu din perspectivă reglementativă, dar este în practică un instrument financiar. Accesul direct al instituțiilor uh, de credit naționale la garanții europene a fost respins până acum și deocamdată există trei posibilități de cooperare în acest cadru. În primul rând, cofinanțarea proiectelor mari, dar uh, acest lucru nu se aplică de obicei la IMM-uri. În al doilea rând, intermedierea uh, prin grupul BEI, Fondul European de Investiții și IMM-uri, și în al treilea rând, cel puțin pentru mine, o posibilitate mai puțin clară de a folosi platforme. După părerea mea, platformele sunt doar uh, un cuvânt, nu sunt transformate chiar în realitate. Dar uh, posibilitatea de a se crea platforme în regiuni sau în sectoare unde ar fi nevoie de ele e foarte importantă. În ultimul rând, oferirea de servicii de consiliere prin hub european sau rețeaua europeană de consiliere. Ajung acum la cele patru întrebări ale mele. În primul rând, de ce utilizarea bugetului central UE este necesară pentru uh, operațiunea EFSI? De ce nu se folosesc fondurile structurale sau bugetele statelor membre? Cred că s-a vorbit destul despre acest lucru, deci nu e cazul să insist și eu că fondurile structurale nu sunt încă utilizate pentru instrumente financiare, dar e clar că e nevoie să se simplifice regulile simplificarea regulilor este obligatorie. Foarte multe dintre aceste instituții sau alți actori de pe piață nu apelează la instrumente financiare tocmai pentru că sunt prea complexe și prea costisitoare. Într-o singură imagine aveți aici modelul fondului EFSI sau sistemului EFSI în partea stângă. Uniunea Europeană reprezintă prima etapă de garantare, apoi intervine BEI și apoi um, intervine sectorul privat. Acest model ar putea fi copiat uh, cu intervenția uh, BINP-urilor și apoi cu o completare de la sectorul privat. Cum putem uh, să abordăm mai bine acest mod de funcționare? Uh, Sigur că este rolul uh, Comitetului de Supraveghere și Comitetului Strategic EFSI, dar e clar că BEI uh, face mai multe activități speciale, așa numite, cu risc mai mare, fără să-și mărească volumul de creditare, pentru că acum, în planul de investiție european, indicatorii de performanță au fost selecționați ca volum de investiții și nu ca volum al creditelor, ceea ce e foarte diferit. Pentru BNP-uri, cred că rămâne important ca rolul lor în uh, aceste instrumente financiare să fie bine pus la punct, ca să nu uh, înlocuiască sectorul privat. Dacă și când uh, se va oferi o posibilitate de implicare a instituțiilor publice, pot să vă spun că mie mi s-ar părea inutil, mi s-ar părea o irosire de resurse, pentru că nu trebuie să, ca instituțiile publice să înlocuiască sectorul privat. Instituțiile naționale au acces la garanții europene, bugetul național, fondurile structurale și nu e cazul să înlocuiască uh, bei. Nu, este părerea mea personală și nu uh, este împărtășită poate de toți membrii asociației mele. Uh, în al treilea rând, cum ne putem asigura că instrumentele financiare ajung la statele membre și la clienții care au cea mai mare nevoie de ele și nu la alții? E un subiect bine cunoscut. Eu cred că riscul politic este un subiect foarte important. Eu nu am cunoscut niciun investitor instituțional care să nu pună pe primul loc atunci când să nu pună pe primul loc în evaluarea unei uh, investiții riscul politic. Și pentru a rezolva această problemă, trebuie să crească rolul băncilor și instituțiilor naționale de promovare, pentru că acestea au acces la clienți și uh, regiuni îndepărtate. A patra întrebare. Cum ne putem asigura că ajungem la cele mai mici întreprinderi? E greu de văzut uh, cifrele de pe acest slide, dar vreau să vă atrag atenția totuși asupra cifrelor o secundă. 92,2% 92,2% din întreprinderile din Uniunea Europeană sunt micro-întreprinderi. Reprezintă 29,6% din uh, numărul de locuri de muncă și 21% din PIB, deci micro-întreprinderile. Și de aceea aș vrea să spun că nu trebuie să uităm micro-întreprinderile. Chiar am remarcat că în program nici măcar nu sunt menționate programele de microfinanțare ale UE. Programul Progress și acum programul Easy. Și apropo, există lacune de finanțare acolo, deci, sincer, e păcat că nu sunt disponibile mai multe resurse aici și o nouă platformă de capital privat pentru microfinanțare uh, este, va fi lansată în curând cu numele Elenos, care cred că merită atenția noastră. Concluziile mele acum în trei puncte. În primul rând, și uh, a spus-o și colega mea din Polonia de la BGK, trebuie ca granturile și instrumentele financiare să fie tratate diferit. Orice abordare care nu le diferențiază, va eșua. Într-adevăr, există un mic element caracteristic de grant, dar în rest totul este diferit, criteriile de eligibilitate, controlul democratic și așa mai departe. Și ce e foarte important, e nevoie de un grad suficient de proporționalitate la elemente cum ar fi uh, controalele și raportarea. Deci, uh, doar în ceea ce privește dimensiunea grantului, nu suma instrumentului financiar. Un alt exemplu este această bătălie privind redesfășurarea fondurilor. Deși nu se spune nimic despre redesfășurarea fondurilor dintr-un grant. Al doilea mesaj. Simplificare și flexibilitate. V-am spus de la început ce am să fiu succint, pentru că nu pot decât să repet ce au spus și alții. Dar uh, numărul de instrumente este tot mai mare și ajungem să ne întrebăm dacă nu cumva există un grad de suprapunere care nu permite atingerea unei mase critice și care nu permite să se profite de toate sinergiile potențiale dintre aceste instrumente. Sunt foarte mulți actori diferiți implicați, Comisia, Parlamentul, Consiliul, uh, entități diferite, bănci naționale de promovare, intermediar, beneficiar financiar. Lista e foarte lungă și fiecare actor are propriile reguli, propriile temeiuri juridice. Și deci există un risc enorm de blocare, tocmai din cauza contradicțiilor potențiale dintre toate aceste reguli și chiar și când nu avem o blocare, apare riscul ca costurile de tranzacționare să fie prea mari. Așadar, pentru revizuirea următoare a CFM sau a regulamentului financiar, cred că trebuie să se țină cont de simplificare și flexibilitate pentru a facilita accesul și nu doar pentru IMM-uri. Haideți să încercăm să privim din perspectiva IMM-urilor. Așa lucrurile se vor simplifica rapid. Al treilea mesaj și ultimul este să folosiți mai mult și mai bine băncile și instituțiile naționale de promovare, care vin cu o abordare foarte utilă de la bază spre vârf, care poate fi completată cu abordarea de la vârf spre baza instituțiilor UE. Și ca să funcționeze sistemul, e foarte importantă continuitatea instrumentelor și a regulilor acestora, pentru că avem costuri de investiții foarte mari pentru ca instituțiile să înceapă să folosească instrumentele și să le amortizeze în timp. Și este nevoie de participarea acestor entități și nu se întâmplă întotdeauna. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule de Creancourt. Acum uh, putem trece la întrebări, dacă colegii doresc. Stimate doamne, aveți întrebări? Uh, Aș avea una. În primul rând, mi s-a părut o prezentare excelentă, prezentată în mod foarte logic. O mică întrebare. Când vorbiți despre politicile băncilor naționale de promovare, de fapt, cine le creează, cine le gestionează? Știți că sunt, spuneți că sunt apolitice, că e important să fie în afara spectrului politic, dar uh, Până la urmă nu prea știm cum funcționează lucrul acesta, deci chiar vreau să știu cum funcționează lucrurile, acele politici pe care le-ați menționat. Qui d'autre demande la parole Mulțumim. Mai dorește cineva să intervină? Deci, mesajele dumneavoastră sunt destul de concentrate pe nevoia de simplificare. astfel încât uh, să uh, se poată profita de toate oportunitățile și apoi, um, de asemenea, promovați o mai bună vizibilitate și mm, posibilitatea de a avea um, o perspectivă pe termen mai lung. Dar din uh, ce ne spuneți dumneavoastră este că nu este ușor ca măsurile care sunt concepute la nivel de Uniunea Europeană să ajute direct uh, IMM-urile, pentru că sunt o felul de intermediari, băncile, până la urmă, acestea sunt cele care își asumă riscul. Aveți cumva sentimentul că totuși există o mobilizare din ce în ce mai mare care să ne permită să acoperim deficientul de uh, investiții cu care se confruntă Europa de peste 10 ani. Nu aveți cumva sentimentul că aceste instrumente ar um, accelera procesul, că el ar stimula sau până la urmă vi se pare că uh, prin acest proces băncile implicate e, cu garanțiile acestea e un, un, un proces bun, că mai bine decât să împrumuți fără garanții și cumva pentru investitorii publici e o manieră de a deconsolida datoria publică, investițiile publice, pentru ca operațiunile până la urmă să fie efectuate prin mijloace periferice. Și, domnule Deancur, ați menționat de asemenea că sunt și probleme legate de concurență și că până la urmă cine are de câștigat este Banca Europeană de Investiții dar în numele unei cauze bune. Nu mai văd pe nimeni care să dorească să intervină. Acum, dacă mai vreți să mai interveniți, să răspundeți, scuze, vă rog, cine dorește să intervină. Nu vă mulțumesc foarte mult. Aș dori să adresez o întrebare. Sunt membru al Comisiei pentru dezvoltare regională și acum lucrăm, lucrăm la un raport privind punerea în aplicare, mai ales a instrumentelor financiare, o parte importantă a raportului nostru. Tocmai de aceea această audiere mi s-a părut foarte importantă pentru activitatea mea și pentru activitatea Comisiei în ansamblu. Bun, au fost multe discuții cu Comisia, cu statele membre cu privire la implementare și până la urmă se ajunge la aceleași concluzie, că e prea multă reglementare, nu sunt țintite normele, schimbări constante, lipsa de standardizare și așa mai departe. Dar dumneavoastră puneți lucrurile în practică și vreau să știu de dumneavoastră care sunt piedicile um, cele mai mari ce, despre ce e vorba? Ajutoarele de stat, din cauza aceasta apar problemele. De exemplu, am constatat în țara mea, în Croația, că dacă acordăm grantul pentru inovare, pentru IMM-uri și autorități uh, publice, pentru proiecte inovatoare, pot să primească 50%, restul de 50% nu îl pot obține din, Uh, prin instrumente financiare, pentru că e vorba de ajutoare de stat. Apoi, ce altă problemă ar mai fi? Să fie achizițiile publice. Ce am putea să scriem ce legislație pentru a schimba lucrurile cu adevărat? Că atunci când vorbim de simplificare și standardizare, nu prea știu dacă chiar o să ajungem la un astfel de sistem, pentru că mereu apar norme specifice care ar trebui să fie în vigoare din diverse uh, motive, dar poate, cel puțin la nivelul acestor elemente de politică, <coughs> să facem câteva progrese. Vă mulțumesc! Și C'est un souhait Da, este o dorință pe care o avem cu toții, pentru că în fiecare zi se vorbește despre simplificare, ca și cum uh, Uniunea Europeană ar fi copleșită, ar fi încălcită în tot felul de norme, de temeiuri juridice care uh, fac să fie imposibil să iei orice fel de decizie și care, bineînțeles, uh, duc la întârziere în soluțiile așteptate și care uh, lasă impresia unei inerții. Uh, până la urmă, e bun din punct de vedere bugetar că consecințele sunt că nu se cheltuiesc bani. Deci, din punctul ăsta de vedere, ce să spunem? Suntem eficienți. Dar nu tocmai asta e obiectivul uh, fixat. Cel puțin nu e cel pe care îl sprijinim. Acum, am să le cer domnilor Liberi și de Friancur să ne spună pe scurt uh, cum uh, răspund la observațiile de adinauri de la Comisia Regii și din partea domnului Niriada după care o să trecem uh, la partea finală, cea de concluzii. Foarte pe scurt, uh, problema ajutorilor de stat. Noi intervenim atât prin utilizarea acestui cadru um, de reglementare în uh, domenii în care se acordă ajutoare de stat, sunt lucruri care sunt destul de bine făcute la nivel de reglementare pentru a permite să ajutăm cât mai multe întreprinderi în domenii destul de risc și, de asemenea, ne orientăm la condițiile de piață împreună cu actori din mediul privat. Cadrul nu este perfect, dar nu e nici chiar așa de rău, bineînțeles că și noi vrem să contribuim pentru ca acesta să evolueze și cu caracter mai general referitor la intermedierea între Europa și IMM-uri E un subiect uh, greu, acești intermediari publici. Am văzut uh, că e important să se facă simplificare și aș mai spune încă un lucru foarte important în acest ecosistem. Când e vorba de instrumentele centralizate europene, chestiunea națională este foarte importantă, să se facă o sinergie între instrumentele naționale publice și cele centralizate europene pentru a crește efectul de levier și pentru a face astfel încât totul să funcționeze bine. E greu pentru că instrumentele acestea sunt concepute la nivel european, deci problema nu este designul. Um, um, trebuie să facem un singur mecanism, dar nevoile sunt uh, din 28 de state membre. Dar, în același timp, mecanismul trebuie să fie suficient de bine adaptat pentru a veni în întâmpinarea problemelor de fiecare țară. Acum um, salut eforturile uh, Uh, grupului uh, BEI pentru a adapta cât se poate de bine instrumentele pentru nevoile fiecărui stat membru. Acum, când e vorba de guvernanță, din, din punctul nostru de vedere, de simplu, avem statul și uh, casele uh, publice. Noi uh, ne consultăm cu coproprietarii noștri și când lucrăm cu consiliile regionale, Ah, cumva suntem în postura de ofertant de servicii pentru regiuni care sunt și ele partea guvernanței noastre. Încercăm așadar să fim un operator pentru politicile publice, fie că e vorba de cele regionale, naționale sau europene. Cam atât. Dominic. Regiunile pot și ele, la rândul lor, să vină cu noi reglementări pentru acordarea acestor ajutoare. Poate nu alte norme, dar alte instrumente pe care le-ar dori pus în aplicare pentru a veni în întâmpinarea nevoilor locale, specifice. Da, aici da. Da, asta chiar nu simplifică lucrurile. Domnule Domin de Crencur. Da, vă mulțumesc. La prima întrebare, cine guvernează politicile acestor bănci naționale de promovare și acestor instituții? În mare parte este vorba de guvernul respectivului stat. Acesta acesta este cel care își adaptează obiectivele, adaptează obiectivele acestora în funcție de nevoile naționale, dar când e vorba de o gestionare europeană, fie uh, ea partajată, fie centralizată, atunci politicile europene sunt prevalente. Și se speră că nu există vreo contradicție. Dar un lucru este clar, că în misiunea lor aceste uh, Uh, instituții nu au ca prioritate rezultatele financiare și profitul final al organizației. Aceasta ar fi diferența majoră față de băncile comerciale. Referitor la nivelul european, nivelul de Uniune, cred că mai degrabă ați răspuns decât ați adresat o întrebare, domnule președinte. Sunt o serie de motive pentru care nivelul european este important Mă, dacă ne gândim la toate, mă rog, poate nu neapărat direct aplicabil pe IMM-uri, poate mai mult pe parte de infrastructură, dar uh, Uniunea Pieților de Capital, de exemplu, aceasta are un impact foarte mare și, de asemenea, Uniunea Bancară are Um, efecte asupra activității IMM-urilor. Am auzit uh, exemple de investiții care au, s-au aplicat într-un stat, dar au venit de la o bancă din alt uh, stat. Toate acestea au un impact foarte mare. Și apoi uh, este vorba și securitizarea băncilor e foarte importantă la nivel. Securitizarea băncilor este foarte importantă, dar Acum, evident, uh, planul Juncker, planul acesta de investiții, nu este doar un furnizor de instrumente financiare, doar slavă Domnului. Pilonul cel mai important nu este acesta, ci este cel legat de reformele structurale și toate celelalte aspecte care fac uh, un mediu uh, propice pentru investitori. Dar, bun, pe lângă acesta mai sunt mai și regulamentul Basel, regulamentele Basel și cerințele de capital care au dus uh, la acel deleveraging din partea băncilor și la această deficiență de finanțare ca urmane. Acestea fac parte și ele din uh, ecuație. Și în sfârșit, în ceea ce privește piedicile, domnul Gari a prezentat răspunsul cuiva care operează pe piață nu știu dacă e neapărat mai mult problema legată de ajutoare de stat sau de achiziții publice sau de raportare. Cred că este cumva o problemă legată de toate normele. Eu am examinat personal uh, documentul de orientare, nu mai știu cum se cheamă, în care se spune cum să se combine fondurile structurale cu EFSI mi-a, mi-a dat o durere de cap înainte să ajung la final. Pur și simplu n-am putut să termin uh, de citit. Îmi pare foarte rău. Deci chiar și la nivelul membrilor noi, noștri avem cam 4, 5, 6 instituții mari, cu personal mare, cu oameni care pot să aloce timp pentru a lămuri aceste lucruri, însă în țări mici, cu instituții mici și cu aceeași misiune, același rol, pur și simplu nu își pot permite. Este vorba de o investiție completă. Un exemplu, la extremă, la microfinanțare, am menționat mai devreme. În mod normal, o instituție de microfinanțare are între 5 și 15 angajați în medie. Oamenii aceștia uh, trebuie să semneze un contract cu o instituție a Uniunii Europene prin care trebuie să angajeze un jurist, un avocat. Nici măcar n-au avocații necesari care să examineze un astfel de uh, contract, care e atât de mare, cel legat de contractul de garantare. Sunt lucruri foarte interesante, bineînțeles, dar pur și simplu costă prea mult. Până la urmă, Uniunea Europeană creează locuri de muncă. Pentru că trebuie să se multiplice rolurile de expertiză pentru a pregăti dosarele și pentru a veni în întâmpinarea cerințelor comisiei cine are urechi să, să audă și noi am uh, luat act. E adevărat că um, avem această problemă legată de isteria normativă. Toată lumea vrea să spună că a respectat regulile, chiar dacă rezultatele sunt catastrofale, nu nimic, uh, s-au respectat uh, regulile. Din această logică trebuie să ieșim, încheiem această bogată dezbaterii noastre, trecem la cea finală, care va fi um, uh, uh, începută prin două um, prezentări, fiecare uh, să se încadreze în uh, timpul alocat. Domnul May va interveni primul, uh, l-am ascultat și Adinaur este consultat în competitivitate, membru al forumului public, public de uh, al băncilor din Irlanda și uh, face parte din alianța micilor companii, după care va vorbi Irene Șarie, care va vorbi în numele Băncii Europene de Investiții și al uh, EIF. FEI. Vă mulțumesc. Uh, domnule May, aveți cuvântul. Yes, indeed. Uh, thank you very much, uh, Mr. Chairman, for... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă bucur că dați ocazia să spun câteva cuvinte astăzi. A fost o după amază destul de interesantă Aș putea vorbi despre Irlanda și despre alte țări cât privește um, băncile, dar IMM-urile au fost comensate de izbeliște în ultimii ani și vorbim despre instrumente financiare și despre BEI și despre alte inițiative similare. Sunt lucruri foarte încurajatoare. Nu pot să mă iau de nimeni. Tot ce am auzit astăzi este deosebit de interesant, dar cât privește cazul Irlandei și promovarea imm avem mari probleme. Cum stăm cu economia uh, irlandeză? Dacă este să dăm la o parte tot ce înseamnă investițiile străine directe și suntem acuzați de mulți că suntem un paradis financiar, dacă dăm la o parte această, acest sector, Domnul președinte intervine. Înseamnă că dăm la o parte o mare bucată din economie. Nu, e mult spus că Irlanda ar fi un paradis fiscal pentru unii. Unii spun că așa este, nu spun eu că este așa, dar deci dacă dăm la o parte aceste investiții străine, Irlanda este aproape ingenunchiată economic vorbind și piața bancară irlandeză, dacă este să comparăm cu cea germană, diferența este enormă. Or, Anglia, nu, uh, Irlanda, mă scuzați, nu are bănci de tip uh, NPB. Nu avem uh, uniuni uh, pentru credite. Există foarte multe restricții în ceea ce privește sumele investite și nu se pot crea nici ipoteci de către anumite bănci. Problema este că băncile nu fac decât să uh, presimtă colapsul sistemului nostru, sistemului nostru social din Irlanda, pentru că se se permit niște dobânzi foarte mari pentru IMM-uri. Este foarte contraproductiv. Nu cred că IMM-urile cu aceste dobânzi uriașe la aceste împrumuturi vor putea să facă ceva. Dar cu băncile noastre este extraordinar ce se întâmplă. De fapt, IMM-urile dau faliment în fiecare zi, în fiecare săptămână, sute de mii de firme își închid porțile, chiar dacă proprietarii, operatorii inițiali au oferit și au investit mai mult decât acele fonduri de tip uh, vultur care se repet la aceste firme muribunde. Și ei nu mai știu după aceea unde se ducă să mai ia credit. Colapsul bancar din Irlanda este cauzat, conform unei instituții internaționale financiare de renume, de fapt este vorba de Transparency International, dă vina uh, acest colaps din cauza corupției și a nepotismului, pentru că se servesc interese proprii și nu interesul publicului în toate aceste servicii financiare. Asta este problema în Irlanda și am pus o întrebare de aceea în legătură cu um, cooperarea strategică cu Irlanda și fondul strategic pentru Irlanda. Ce se întâmplă? Banii aceștia care sunt oferiți nu ajung unde este necesar, adică la IMM-uri. Planul strategic este deținut de către BEI și Banca Națională a Irlandei și este foarte clar că foarte puține eh, persoane din acest sistem eh, sunt eh, absolut inocente când vine vorba de marele scandal financiar din Irlanda și acum ei trebuie să caute parteneri pentru bei și așa mai departe. Și apoi să împrumute acești bani unor terți, unor investi- investitori. Însă, ei primesc bani cu o dobândă de 12% și după aia dau acești bani cu uh, cu împrumut cu o dobândă de până la 20%. Iar uh, este foarte clar că costurile sunt enorme. Și atunci acești oameni nu pot să plătească dobânzile acestea uriașe care le sunt solicitate și mai este o problemă în Irlanda. Nu există bănci Uh, naționale publice, nu există bănci uh, ale comunităților. Știm foarte bine că peste 70% din economia germană este finanțată de aceste bănci cu valență comunitară, iar noi avem în Irlanda acest sistem de uh, bănci, two and a half pillar banks, care au în comun un lucru și anume că sunt foarte lacome și foarte incompetente și față de ce am auzit astăzi aici, pot să vă spun că sistemul IMM-urilor la noi în Irlanda nu va prospera dacă nu vom avea aceste bănci publice și care servească interesele comunităților. Avem uniunile pentru credite credit unions care au apărut deja, dar mă întreb de ce în fața acestui succes guvernul limitează, limitează volumul tranzacțiilor acestora. Aceste uh, uniuni au 5 miliarde, nu-i pot să împrumute pentru că sunt restricționați. Și mă întreb de ce și m-aș adresa și unor colegi cu care m-am întâlnit astăzi aici. Poate cineva ar trebui să ne ajute să vedem structurile noastre din Irlanda, ce se întâmplă cu ele, și să existe un fel de sistem bancar low cost, low cost și orientat către comunități care să aducă înapoi uh, uh, clienții din zona rurală și așa mai departe și să avem într-adevăr o bază locală autentică de actori locali, clienți ai băncilor ar fi bine să, avem, să, să facem asta, pentru că aud că în restul Europei se petrece acest lucru și ar fi excelent. Și bineînțeles că pot să răspund la întrebări dacă doriți. Mulțumesc, domnule Mai. Ne-ați prezentat un sistem bancar care pare să aibă probleme cu, cu creditarea către IMM-uri cu rate ale dobânzilor extraordinar de mari, poate că asta e contrapartida pentru un risc mare, nu știu. Acum uh, o să vedem ce ne spune Remi Charrier, poate domnia sa o să poată să ne povestească în prezentarea sa ce fluiditate sau respectiv viscozitate prezintă sistemul nostru în diverse țări. Domnule Charrier, aveți cuvântul. Thank you and um, also thank you very much for giving Uh, Mulțumesc, domnule președinte, pentru că dați grupului Banca Europeană pentru Investiții ocazia să contribuie la această sesiune. Mă numesc uh, Remi Charia, eu lucrez pentru uh, Fondul European de Investiții, o subsidiară a BEI, deținut în parte de Comisia Europeană și eu mă ocup, ocup împreună cu echipa mea de negocierea instrumentelor financiare pe care le selecționăm în cadrul COSME, Orizont 2020, ESI și, bineînțeles, EFSI sau planul Juncker, cum mai este recunoscut. Noi, de fapt, la Fondul European pentru Investiții, uh, ne concentrăm în cadrul grupului BI foarte mult pe IMM-uri, investițiile pentru IMM-uri. Avem un grup de cercetare care se reunește cel puțin de două ori pe an, evaluând care sunt problemele cu care se confruntă IMM-urile, de ce nu au ele mai mare acces la creditare și concluziile sunt întotdeauna aceleași. IMM-urile în permanență se confruntă cu probleme atunci când solicită un împrumut de la o bancă, chiar dacă proiectul este bun, dar atunci când nu vin cu garanții, Uh, și așa mai departe, nu poți obține acest împrumut. În ceea ce privește capitalul propriu, știm bine că IMM-urile în Europa sunt subcapitalizate, pot să vă dau o cifră când e vorba de capitalul de risc din Europa anual, care are loc, deci care se adună în Europa anual, el se ridică la 4 miliarde, o cifră pentru toată Europa iar în Statele Unite vorbim despre 50 de miliarde, deci, de fapt, de mai bine de 10 ori. Asta este problema. Deci, IMM-urile nu primesc împrumuturi, nu pot să își uh, extind, nu pot să aibă capital, acces la capital. Noi la ei uh, nu lucrăm direct cu IMM-urile, ci mai mult indirect. Lucrăm cu partenerii pe care tocmai i-ați văzut reprezentați aici instituții de garantare, bănci comerciale, bănci de promovare cu care lucrăm foarte bine. Și avem nevoie de cooperarea cu ei pentru a desfășura pe teren instrumentele financiare UE. În 2015 am acordat peste 25 de miliarde IMM-urilor. Am sprijinit astfel peste mii de IMM-uri în Europa care angajează mai bine de 5 milioane de persoane în toată Europa, impactul este deci semnificativ. Cât privește instrumentele financiare europene, trebuie să recunosc că instrumentele financiare destinate IMM-urilor merg foarte bine. Însă problema este mai mult o lipsă de buget de la Comisia Europeană decât că am avea prea mulți bani. <clears throat> mai ales pentru COSME, se aplică acest lucru. COSME țintește acele IMM-uri cu activități mai riscante. A, tocmai acesta, chinindu se să ia bani de la bănci, să poată să obțină câte ceva. COSME are mare succes <clears throat> și nu, mă refer la Orizont 2020, aici sunt țintite IMM-urile uh, inovative și sunt finanțate și sprijinite și cele care, bineînțeles, aduc și locuri de muncă. Putem spune că foarte multe imm până acum, într-un fel sau altul, au beneficiat de, de pe urma acestor instrumente, ceea ce nu e puțin lucru. Cât privește planul uh, Juncker, în ultimele 9 luni știm bine, acest plan se derulează pe 36 de luni până în 2018. Grupul BEI a aprobat sau semnat tranzacții care vor declanșa 82 de miliarde investiții în Europa sau peste 80% din ținta vizată, deci suntem în plan. Și mai multe sute de mii până acum au, de memorie au beneficiat până acum de acest plan Juncker și eu cred că acest plan se va implementa, ba chiar va fi implementat cu un an înainte de data preconizată. S-au aprobat planuri pe IMM-uri cu 26 de țări din 28. Din păcate, Malta și Cipru lipsesc la apel, dar sperăm că vor fi acoperite început de anul acesta. În Irlanda, Banca Irlandei beneficiază de aceste instrumente și poate astfel să uh, dea finanțările respective imm urile Peste 137 de IMM-uri au beneficiat până acum, mă refer la acorduri semnate și nu asta este totul. Există alte programe în curs și mulțumită concursului Comisiei Europene, capacitatea aceasta va spori. <clears throat> Avem operațiuni garantate cu mii de agenții agenți intermediari, precum și cu zeci de uh, instituții de gestiune. Vedem că, în general, Italia, Franța, Germania, Italia, tot timpul acestea sunt țările care se uh, detașează ca și campioni, dar de fapt per capita Estonia, Spania și Luxemburgul sunt campioane, dacă să ne referim la, la, la investiții. Să nu uităm asta mai ales în domeniul uh, accesului la capital și la macrofinanțare, noi avem noi instrumente în plan, mai ales în cadrul EFSI, microfinanțare, printre altele, și va exista un nou instrument în curând pe piață, unul pentru um, sectorul cultural și creativ, pentru IMM-urile care activează în acest domeniu. Și vreau să vă spun că, mai ales când ce privește IMM-urile, lucrurile merg bine aici. Bineînțeles că nu e cel mai simplu să acceseze acești bani. Noi cerem băncilor să spună care este codul poștal al IMM-ului respectiv. Avem nevoie de asta pentru ca un auditor dacă dorește să meargă direct la adresa respectivă și să verifice. Asta cerem noi la Comisia Europeană, dar știm că în practică banca are dific- băncile au dificultăți în a raporta toate aceste date. Cât privește instrumentele financiare în dificultate, dacă există probleme, Comisia se întâlnește cu fondurile de garantare, se întâlnește cu agenții intermediari, și cu bănci și cu ceilalți actori pentru a vedea dacă există probleme și lacune pe piață. Iată, companiile sau firmele din domeniul cultural sunt un exemplu foarte bun în acest sens. Un meu ne spunea, de câte ori mă duc la bancă și spun, uh, nu înțeleg ce, limbajul acesta al băncilor, ce înseamnă cash flow, flux de numerar, ce înseamnă uh, bunuri uh, tangibile, ce înseamnă garanțiile pe care mi le solicitați. Este foarte clar că aceste IMM-uri se luptă pentru a înțelege ce li se cere și mulți, multe dintre aceste firme nu au uh, întreprinzători uh, de meserie care să le ajute să se descurce în acești hățiși. <clears throat> Au existat, bineînțeles, instrumente și sunt instrumente de gestiune partajată și altele centralizată la instrumentele uh, partajate. E vorba mai mult de instrumente, de cele de la fondurile structurale, care sunt mai greu de implementat, e adevărat. Ele sunt mai mult uh, pe um, ideea de granturi inițial și foarte greu să le transforme în instrumente financiare regulamentul respectiv nu e așa de ușor de aplicat. În concluzie, aș spune că instrumentele financiare sunt extrem de utile și vedem asta din ce ne spun băncile și instituțiile de garanție, pentru că până la urmă un euro din banii publici poate să ducă la 15-20 de euro împrumut, asta înseamnă ocupare, investiții, ocupare. Deci, e foarte clar că așa ceva noi ne dorim să încurajăm. Vă mulțumesc foarte mult! Euh, mulțumesc pentru prezentare. Ajungem acum la finele acestei audieri și aș vrea să rog pe doamna Gardia Zabal și pe doamna Riada, Niriada să ne prezinte concluziile acestor uh, dezbateri și să încheie această audiere foarte interesantă. care a avut drept obiectiv să vedem dacă Uniunea Europeană și-a îndeplinit obiectivele legate de finanțarea IMM-urilor pentru a crea locuri de muncă, printre altele, și creștere. Vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc foarte mult tuturor celor care au luat cuvântul. Obiectivul acestei audieri era să încercăm să ascultăm toți actorii implicați în gestionarea instrumentelor financiare și modul în care putem uh, ajuta la finanțarea IMM-urilor. Eu nu cred că pot să trag eu concluziile, dar au fost câteva cuvinte care s-au tot repetat în această dezbatere și, în plus, uh, nu sunt uh, spuse doar aici, la dezbaterea privind uh, instrumentele financiare. Ba și ieri, când am vorbit despre vizuirea cadrului financiar, am auzit aceleași cuvinte cheie și, în plus, când am lucrat despre planul de investiții europene, s-a vorbit despre același lucru, flexibilitate, simplificare și valoare adăugate. E adevărat că lucrurile s-au ameliorat mult. Mi-aduc aminte din uh, legislatura trecută când lucram pe instrumentele financiare, cuvintele acestea deja apăreau în dezbatere. E adevărat că multe s-au făcut în sensul simplificării și că mulțumită acestei simplificări, adăug, valoarea adăugată a instrumentelor financiare este acum mai mare și am putut să uh, vedem și niște cifre care arată faptul că utilizarea instrumentelor uh, financiare chiar funcționează, dar încă mai avem nevoie de progres în acest sens. Dacă definim mai bine aceste instrumente uh, financiare pentru a avea o valoare adăugată mai mare și pentru a le acorda acea flexibilitate despre care se vorbea. Aici, la nivel european, uh, le definim, dar trebuie să se adapteze la nivel local și probabil că toate aceste cifre prezentate de Comisia Europeană, de Banca Europeană de Investiții, de la Fondul European de Investiții, cifrele acestea s-ar putea îmbunătăți și mai mult. Luăm act uh, cu mare atenție. Trebuie să lucrăm acest lucru la partea de revizuire a cadrului financiar multianual, la partea care se se referă la instrumentele financiare, dar după aceea și cum ar fi vorba de um, actualizarea, de modificarea regulamentului uh, financiar. Asta când vom intra în detaliu, pentru că acum am avut o perspectivă generală, am pus pe masă anumite probleme, dar după aceea trebuie să intrăm în detaliu și să vedem cum putem să transpunem aceste dezbateri în regulament, în politici, pentru ca instrumentele acestea uh, financiare să îndeplinească în continuare obiectivele uh, Uh, încă și mai bine. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc uh, și eu, doamnei Gardia Zabal Rubio, pentru implicarea în organizarea acestui eveniment și domnului președinte Arciui. Aș vrea să clarific însă un punct referitor la Banca Irlandei. Mă scuzați, mă Uh, pune pe jar când aud acest lucru de fiecare dată, pentru că capacitatea lor de acordare de împrumuturi pentru imemori a fost uh, sub orice critică și dacă cerem uh, guvernului irlandez să dea explicații, ei ne spun că au avut un sistem de acordare de împrumuturi prin rotație, dar de fapt nu făceau decât să se joace cu cifrele, fără să ajute realmente pe cineva și cred că trebuie să fim conștienți de acest lucru. Trebuie ca aceste instrumente să ajungă la IMM-uri și nu la băncile comerciale, care oricum primesc uh, foarte mulți bani. Cred că suntem cu toții de acord uh, cu acest lucru și e foarte important uh, să avem aceeași abordare și anume în legătură cu simplificarea procedurilor. Dar fiindcă suntem cu toții de acord, haideți să nu mai așteptăm până în 2020, haideți să trecem acum la treabă. A fost un mesaj foarte clar, la fel susțin abordarea de la bază spre vârf, cred că este esențial um, ca cei de la bază să dicteze regulile și nu cei de la vârf. A fost pentru mine o după amiază foarte interesantă, am învățat foarte multe despre lucruri care funcționează și despre lucruri care nu funcționează și am învățat că mai am multe de citit în acest domeniu și că e important să avem un dialog cu celelalte state membre pentru a face un schimb de bune practici. Nu mai insist, uh, dar vreau să mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru contribuțiile extraordinare. Deci, mulțumesc mult și o seară bună! Merci! Mulțumesc! Vreau și eu să mulțumesc tuturor și în special doamnei Gardia Zaval Rubial și doamnei Miriada, care au dorit să organizăm această audiere referitoare la finanțarea IMM-urilor. S-a vorbit foarte mult despre simplificare, noi suntem parlamentari, poate că ar fi bine ca și noi, atunci când trebuie să redactăm texte uh, reglementative și directive, să uh, legiferăm cu o mână nesigură, să șovăim înainte de a legifera, pentru că uneori uh, riscăm să ajungem la contradicții. Deci e important să fim consecvenți. Mulțumesc tuturor, mulțumesc invitațiilor. În această după-amiază am dorit să ne exprimăm cu tărie încrederea în IMM-uri.